Okay, colleagues, can I bring the... Stimați colegi, vă rog faceți liniște. În primul rând, vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumiți cu proiectul de ordine de zi, dacă sunteți, dacă aveți obiecții. Domnul Kramer. S-a schimbat ordinea de zi în, în ultimul moment. La ultima reuniune ați put foarte mare presiuni pe noi ca totul să fie votat și am presuput, presupus că anumite părți politice nu vor fi încheiate, însă acum totul a fost anulat. Consiliul eh, exercită presiuni și comisia la fel și acum suntem eh, sub foarte multe presiuni pentru a termina tot acest proiect în acest mandat noi nu am fost consultați, însă am primit un e-mail, spunând că coordonatorii au ajuns la această decizie, însă noi avem poziții foarte diferite, așadar insist să votăm astăzi, acum, dacă mâine să votăm asupra părții tehnice. Da, pentru a vă explica, am primit o cerere din partea unui grup politic major să amânăm votul am verificat cu celelalte grupuri, PP-ul și liberalii au fost de acord cu această amânare. După aceea am informat pe toată lumea în legătură cu amânarea. Știu că s-a dorit amânarea tuturor dosarelor, nu doar a unora. Domnule Cadraui? Încerca să fiu concis. Grupul mi-a solicitat chiar mie să se amâne acest dosar și pentru că și celelalte grupuri consideră că este nevoie de mai mult timp pentru a se ajunge la un compromis. Noi ne dorim un compromis, poate că sensibilitățile sunt mai mari, în special pe pilonul politic, dar și pe partea tehnică trebuie să uh, ne acordăm timpul suficient pentru a examina corespunzător propunerile de compromis făcute săptămâna trecută, care sunt susținute de o majoritate. Suntem pentru un vot, însă nu suntem pregătiți să votăm mâine. Pentru că dacă votăm mâine, am, ar, am fi nevoiți să votăm împotrivă ceea ce ar fi păcat ținând cont de munca depusă de către raportor. Sper că colegii vor fi de acord să ne alocăm câteva săptămâni suplimentare pentru a examina tot acest dos, toate dosarele cu calm și să trecem la un vot în luna decembrie, eventual. este foarte clar că pe partea tehnică putem avansa mai rapid, însă în orice caz trebuie să avem un punct de vedere global. Domnule Kuhn, doriți să interveniți sau vorbiți în numele domnului Groș? Verzii au solicitat un vot asupra ordinii de zi. V-am explicat situația, domnul i a solicitat amânarea. Domnul Groș. Dacă amânăm, amânăm totul. Iar în decembrie, dacă suntem în aceeași situație, vă voi informa mâine uh, care va fi poziția PPE-ului în legătură cu separarea dosarelor. Însă până acum PPE-ul a fost de părere că dosarul ar trebui să fie păstrat în forma sa integrală. Putem să ne schimbăm opinia, însă este vorba de o democrație și pot să-mi consult colegii pentru a vedea dacă pot să susțină o separare. Eu sper că în decembrie vom putea să votăm asupra tuturor rapoartelor, spune președintele. Pentru că vom avea trei săptămâni suplimentare pentru a re- rezolva toate problemele. Domnule Riche, doriți să interveniți? Da, domnule președinte, o poziție personală pentru că coordonatorul s-a exprimat și a spus că pachetul este un tot și că nu poate să fie separat. Bineînțeles, există o interacțiune între pilonul tehnic și cel politic. Mie nu mi s-ar părea logic să votăm o parte și să nu votăm cealaltă parte. Nu vreau să anticipez rezultatul compromisului. Poate avem nevoie de mai mult timp din păcate, dar separarea voturilor mi se pare de nedorit, pentru că pachetul trebuie să fie menținut în totalit, un, ca un tot unitar. Nu putem să votăm părți care ne convin și altele nu. Eu propun ca tot pachetul să fie votat împreună. Președintele. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, atunci votăm pe pachetul feroviar în data de 17 în, în dimineață și să discutăm raportul domnului Barts după masă în legătură cu drepturile pasagerilor aerieni. Știu că vom avea voturi și dimineața și după masa, însă câteodată se întâmplă lucruri care nu ne convin. Aceasta ar fi sugestia mea acum. Domnul Kramer, doriți să interveniți din nou? Au fost depuse peste 4.000 de amendamente. Dacă am fi împărțit pachetul în mod rezonabil, am fi uh, putut termina partea tehnică, pentru că tu, Brian, ai depus presiuni pentru ca noi să votăm acum. Eu am considerat că nu se va putea ajunge la un consens. Este vorba de aspecte diferite și dificile. Partea tehnică nu pune probleme majore, însă cealaltă parte a pachetului este foarte problematică. De ce nu am fost eu inclus? Nu sunt uh, doar trei grupuri politice în Parlamentul European, sunt cinci. Am primit deciziile uh, și văd că nici celelalte partide politice nu au fost de acord este o decizie uh, foarte importantă și noi am fost lăsați pe din afară. Ce se întâmplă dacă nu suntem gata până în data de 17 decembrie? Ce se întâmplă dacă Consiliul nu este de acord? Ce se întâmplă atunci? De ce nu putem să rezolvăm acum partea tehnică, ce este foarte importantă pentru sectorul feroviar, și pe partea politică știm care este problema, știm că este vorba de un pot, vot politic, însă să mm, ne subminăm așa singuri propria muncă nu uh, mi se pare în avantajul nimănui. Nu sunt de acord cu nimic, nici cu procedura și nici cu conținutul. Aș dori o decizie, pentru că în data de 17 decembrie mi-e destul de clar că nu se va vota nici atunci. Consiliul exercită presiuni pe pilonul tehnic. Mai dorește și altcineva să intervină? Vorbim aici despre adoptarea ordinii de zi. O serie de grupuri politice au declarat că doresc să modifice un punct de pe ordinea de zi. Înțeleg solicitarea domnului Kramer în ceea ce privește modificarea votului și în ceea ce privește ordinea de zi. Însă am primit propunerea de ordine de zi și susțin solicitarea domnului Kramer de a avea un vot. Domnule Vandalen, nu a, apăr- nu a existat niciun dubiu. Dacă un grup solicită votul, se va vota. Nu, nu asta este problema. Însă, pentru a vă explica, săptămâna trecută, am fost confruntat cu o solicitare din partea unui grup să amânăm votul pe întregul pachet feroviar. M-am consultat. Socialiștii au solicitat, solicitat pe ului și liberalilor și acești, aceste grupuri au fost de acord cu amânarea. Atunci a apărut problema și am spus că dacă cele trei grupuri mari cer o amânare, atunci trebuie să informăm celelalte grupuri, ceea ce am fă- și făcut. Deci nu puteam să fac nimic corect, dar mi se pare nebunesc să așteptăm până astăzi pentru a comunica lucrurile unor oameni care poate vin de departe pentru a vedea rezultatul unui vot. Deci, îmi asum responsabilitatea Domnul Kramer a solicitat să nu se adopte ordinea de zi, deci primul punct pe care vă rog să votați este dacă sunteți de acord cu ordinea de zi sau nu. Dacă sunteți de acord cu amânarea, votați pentru ordinea de zi. Dacă nu sunteți de acord cu amânarea, deci dacă sunteți de acord cu domnul Kramer, votați împotriva ordinii de zi stabilite pentru astăzi și mâine. Cine este pentru adoptarea proiectului de ordine de zi, după cum a fost distribuită? Ridicați mâinile. Cine este împotrivă? 10 la 4 în favoarea ordinii de zi adoptate. În 17, dacă se întâmplă același lucru în 17 decembrie, înseamnă că totul se amână din nou sau dacă nu terminăm, vom vota pe pilonul tehnic în data de 17. Sper că vom putea să avem un vot complet pe 17 decembrie și dacă nu, atunci eu ca președinte voi insista să împărțim, să divizăm pachetul și să votăm pe rapoartele care sunt gata, pentru că nu putem să așteptăm. Ai foarte mare dreptate că uh, v-am presat să votăm astăzi sau mâine. Ai dreptate. Nu a fost decizia mea personală de a amâna votul. Am înțeles, ce, înțeles ceea ce a spus domnul Groș în legătură cu PPE-ul, că s-ar putea să se răzgândească în data de 17 nu pot să prevăd viitorul, deci nu știu ce se va decide atunci, însă eu am spus foarte clar și cei trei coordonatori vă vor spune că va trebui să votăm în data de 17 decembrie. Este foarte simplu. Ok? Adoptăm acum procesul verbal a reuniunii anterioare. După aceea vă informez în legătură cu poziția Consiliului cu privire la tahografe. Poziția Consiliului a fost anunțată în 23 noiembrie 2013, conform regulii 62. Poziția Consiliului trebuie să fie introdusă ca primul punct de pe ordinea de zi uh, a Comisiei responsabile. Proiectul de recomandare al doamnei Țicău va fi discutat mâine după masă și vă reamintesc că textul adoptat de către Consiliu reflectă acordul atins între raportor, raportorii din umbră și Consiliu. Vă anunț că termenul limită pentru amendamente va fi joi 28 noiembrie la ora 12 pentru a permite ca votul să uh, aibă loc în ziua de vot, 17 decembrie, și în plenară în ianuarie. Vă anunț în mod oficial. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu coordonatorul TNT, cu coordonatorii TNT. Începem cu, ce, cu primii cinci coordonatori. Îmi cer scuze pentru coordonatori dacă va trebui să părăsesc sala, însă am un grup de vizitatori. În primul rând însă este vorba aici despre rapoartele anuale din partea coordonatorilor TNT. Primul coordonator este domnul Pat Cox. Cred că ești primul în proiectul prioritar 1. Ai, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, mă bucur să fiu aici în această după masă se încheie astfel primul meu mandat de coordonator, care a început în 2010, a expirat în acest an, însă a fost extins până anul viitor, în decembrie. Se termină și proiectul numărul 1, care va deveni parte din coridorul central numărul 1, cel scandinav. De la bun început, Uh, am decis să pun accentul pe partea financiară. În 18 aprilie 2011 uh, uh, am ajuns la un punct crucial în ceea ce privește proiectul tunelului, în ceea ce privește distribuirea costurilor între Austria și Italia. Austria a angajat mai mult de 1,5 miliarde de euro către acest proiect BBTS. Italia a uh, dedicat 635 de milioane pentru următorii 2 ani și în, încă 338 de milioane prin finanțare transversală de la un proiect de autostrăzi. Principiul este foarte clar, banii vor fi disponibili. Din nefericire însă, după cum știți, într-o serie de state, state membri, membre, Austria și, din păcate, Italia, austeritatea continuă și putem să ne așteptăm să Um, existe reduceri care vor putea afecta alocările pentru acest proiect. Al doilea element, cum s-a progresat fizic. Pe proiect ne așteptăm ca la Brenă, ca acest Brenă să ajungă la 200 de kilometri de tunel de acces și uh, două tuburi principale de 55 km fiecare sau săpat 40% până acum, din care uh, înseamnă 2 km din fiecare tunel principal. Este vorba de o zonă foarte uh, solidă din punct de vedere geologic, care este uh, unde este localizată pe falia între continentul european și cel african. Uh, autoritățile au, austriece au s-au angajat um, cu trei oferte reprezentând un miliard de euro fiecare, deci uh, progrese semnificative. De, ace- de asemenea, vorbim despre uh, rutele de acces din nord și din sud. S-a progresat uh, foarte mult pe cea mai uh, dură mm, parte, um, pe secțiunea Forteța Ponte Gardena, Există perspective de a începe construcțiile în 2016 sau 2017, ceea ce este în schemă pentru acest punct de acces. Ruta de acces nord Uh, avea în decembrie anul trecut 34 de kilometri deschiși în Austria, ceea ce reprezintă o contribuție austriacă foarte semnificativă. Acum însă mai rămâne ruta de la sudul Münchenului până la Kiefersfelden. În iunie anul trecut am avut un um, acord interministerial între Austria și Germania și munca uh, va trebui să înceapă. Uniunea Europeană acordă 3,4 milioane de euro, deci o cofinanțare de 50% din uh, partea cererii de oferte TNT, însă uh, acest lucru va urma să se întâmple în viitor. În decembrie mă voi întâlni cu domnul ministru Herman, noul ministru pentru transport din Bavaria. Vom avea când va, vom avea un nou guvern la Berlin, vom, mă voi întâlni și cu ministrul de resort de la Berlin. Măsurile însoțitoare țin de ce facem pentru a dezvolta o structură de politici prin accize sau alte tipuri de taxe în paralel cu infrastructura, ingineria și politicile IT vor fi la fel de decisive ca și um, munca fizică la tunel. Și vă raportez că în 25 septembrie în acest an, protocolul de transport pentru Convenția Alpine a intrat în vigoare. am am Uh, angajat împreună cu guvernul italian. La în prima jumătate a acestui an am mobilizat uh, președinția irlandeză pentru a ratifica acest protocol. Asta înseamnă că toată lumea are aceleași principii în ceea ce privește traversarea alpină. Nu Uh, vreau să pun prea mult accentul aici, însă este foarte important ca toate statele și regiunile să aibă aceleași reguli. Trec la perspectivele de viitor. Noul coridor va avea un uh, va avea un nou punct focal uh, centura Ferman, legătura dintre Danemarca și am solicitat un studiu care a fost finanțat de către Uniunea Europeană în legătură cu celelalte uh, coridoare. De asemenea, există un buget mult mai mare pentru mm, parte de finanțare din viitor. S-au alocat sume mari pentru statele de coeziune, ceea ce este o sumă impresionantă, însă dată fiind ambiția acestui proiect de transport este o sumă destul de modestă dacă ne raportăm la numărul de state și modalitățile de transport de-a lungul atâtor ani. Așadar, va trebui să găsim și modalități de finanțare inovatoare în afara finanțării europene. În final, în ceea ce privește politicile, comunicarea pe care am pus accentul în fiecare an. Studiile geologice, hidrologice, inginerești, planurile de optimizare financiare și așa mai departe. Acestea le-am făcut, însă nu putem, putem să trecem cu vederea comunicarea am văzut anul trecut la Stuttgart că cei care au uh, propus inițial proiectul uh, dispăruseră politic sau fizic în momentul în care uh, proiectul a devenit realitate. Așadar, trebuie să uh, uh, continuăm comunicarea în legătură cu acest proiect pentru ca proiectul să fie însușit de către generațiile viitoare. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, și comisiei dumneavoastră pentru angajamentul dumneavoastră și pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o de când mi-am, uh, mi-am uh, asumat acest rol. Cei care veți uh, participa la alegeri au urările mele de bine și la fel cei care nu vor participa la alegeri. Mulțumim, domnule Cox. Am alocat 25 de minute pentru fiecare coordonator. Am membrii doamna Lichtenberger și domnul Kramer care vor să pună întrebări. Domnul Cancian, se pare, și domnul Ertug. Dacă este posibil, stimați colegi, întrebări și nu discursuri. Doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Herr Cox für Ihren wirklich sehr ausführlichen Bericht. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Mulțumesc foarte mult, domnule Cox, pentru acest raport foarte cuprinzător și în care ați pus accentul pe anumite lucruri, pe anumite roluri, ceea ce e foarte bine. Lucrarea aproape gata, dar nici în Italia nici în uh, Germania nu se vede vreo infrastructură necesară. Și asta trebuie să fie pentru noi un uh, semnal de avertizare, pentru că altfel, așa cum a zis uh, colegul meu din Tirolul de Sud, o să fie ca o catedrală în deșert. Nu? E foarte bine, dar chestiunea rămâne complet fragmentară dacă nu este prinsă într-un uh, complex mai amplu de infrastructură. Uh, și vreau într-adevăr să știu ce se va întâmpla după aceea. Există un uh, grup de lucru care lucrează cu miniștri și din Germania și din Austria deci avem Ministerul Federal care participă și este implicat în acest grup de lucru, deci nu numai cel regional, ci și uh, cel federal. Dar există dificultăți uh, anume și știu că există în Bavaria, în Tirolul de Sud, pentru că există o serie întreagă de probleme care trebuie rezolvate. Și uh, credeam că e cazul să subliniez acest lucru pentru că aceste lucruri trebuie rezolvate cât privește Italia, e foarte important ca Italia să-și confirme uh, intenția. A spus deja o serie de lucruri, dar uh, nu m-au convins prea tare. Am uh, văzut etapele de punere în aplicare diferite și mai departe, o serie întreagă de lucruri foarte bune. Uh, dar se pare că în ceea ce privește standardele și lucrurile care trebuie făcute în Italia mai este mult de lucru. Uh, suntem în uh, etapa preliminară proiectului și, în fine, ați vorbit despre asta, ați vorbit și despre un alt lucru foarte important, măsurile însoțitoare. E bine, aici problema este că la ora actuală în Italia toată lumea, nu, dacă vrea, care vrea să ajungă la Verona, poate să ia în diverse direcții. What? Și mai este și problema transportului de marfuri. Deci avem probleme cu trenurile de marfă și problema nu dacă poate să treacă prin aceste treceri subterane. Și atunci întreb, vorbim doar despre traficul de pasageri aici sau includem și, tr- și transportul de mărfuri? Pentru că aici transportul de mărfuri e problema cea mai serioasă. Deci foarte multe sunt de făcut. Și atunci întreb, ce se va face? Deci vorbim de transport de mărfuri? Pentru că la ora actuală nu există acest uh, transport feroviar de mărfuri. Prin urmare, vreau să am un răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Uh, cred totuși că intervențiile din sală, sigur că sunteți foarte interesată, dar nu cred că intervențiile trebuie să fie mai lungi decât prezentarea însăși ar trebui să dureze doar două minute. Și acum domnul Kramer. Da, ați menționat uh, Germania și de zeci de ani uh, deja uh, s-a decis asupra acestei firme BTS, uh, dar uh, nu s-a mai făcut uh, nimic. Deci a fost 90 de milioane de euro și, de fapt, cred că e nevoie de miliarde și de zeci de ani până când uh, treaba se finalizează. Se spune că trebuie să se renoveze nu știu câte sute de mii de, 1400 de, de poduri și mă întreb cu bugetul actual de câți ani vom avea nevoie. Deci nici măcar nu vorbesc acum de proiectele majore, încă nici nu s-au decis niște trasee, niște linii de transport între München și tunelul Brenner. Ați spus că trebuie să ne concentrăm asupra chestiunilor importante, dar uh, Germania a contribuit deja și a semnat uh, convenții în ceea ce privește trans transportul feroviar. Din păcate însă nu le și respectă pe toate. Deci, sigur că putem să ne concentrăm pe proiectele mari, dar apar o serie întreagă de probleme la frontiere. Și există Uh, proiecte foarte importante și care și-ar putea aduce o contribuție, o valoare adăugată importantă la aceste proiecte. În cazul uh, trecerii pasajului între Germania și Republica Cehă, uh, era vorba de o distanță foarte mică și a fost nevoie de ani de zile pentru asta. Apoi, ați vorbit și de uh, liniile foarte bine dezvoltate în interiorul uh, statelor, dar mă întreb de ce la Berlin nu putem avea rapid o linie care să lege uh, cu Estul. Și trebuie să încercăm să eliberăm uh, traficul pe linia spre țările nordice. Prin urmare, cred că trebuie să exercităm mai multe presiuni asupra firmei cu pricina. E adevărat că este nevoie de bani pentru infrastructură, dar la ora actuală se prevede doar colectarea unei taxe asupra vehiculelor străine care circulă pe această șosea din Germania și lucru care contravine dreptului comunitar. Comisia nu s-a pronunțat pe această temă, dar cred că trebuie criticat. Dar Germania nu dorește să mai financeze uh, nici măcar pentru camioane. Uh, ori, după părerea mea, camioanele ar reprezenta soluția ideală. Eu mă bucur să văd că sunteți optimiști, dar totuși cred că trebuie să fim realiști atât în ceea ce privește Bavaria și Germania, cât și Germania. Mulțumesc. Domnul Cașman, vă rog. Înainte de a spune ce vreau să spun, vreau să-i mulțumesc uh, lui Pat Cox, uh, care cred că a făcut o treabă foarte bună. Uh, s-a angajat, s-a implicat pe deplin și cred că până la urmă nu o să fie vorba de o catedrală în deșert, nu? Pentru că altfel toate programele uh, pe care le-am adoptat săptămâna trecută ar fi uh, ratate. Mai degrabă, cred că ar fi vorba să sacrificăm unele lucruri, dar eu totuși cred că s-a făcut o treabă bună acolo. Deci sunt probleme de planificare și probleme de investiție, de fapt. În ceea ce privește planificarea, cred că trebuie într-adevăr să grăbim ritmul uh, lucrărilor la capitolul investiții. Raportorul a spus că, și spunem uh, mereu că mm, resursele sunt uh, foarte, foarte reduse și nu putem să le aruncăm într-o fel de gaură neagră. Dacă însă am recurge la niște instrumente de finanțare alternative, niște obligațiuni, de exemplu, cred că am reușit să facem progrese și să punem în practică ceea ce am programat. Și, în fine, adevărul e că sunt foarte multe de spus, dar o să mă limitez la acest lucru. În cadrul platformei pe care am uh, adoptat-o, uh, domnule Cox, ce părere aveți pe baza experienței dumneavoastră? Credeți că va fi posibil să legăm toate aceste lucruri pe, pe, pe teren? având în vedere nenumăratele dificultăți și obstacole cu care ne-am confruntat și ne confruntăm, trebuie să ne coordonăm mult mai bine dacă e să ne atingem obiectivele. Mulțumesc! Și acum Ismail, ultimul orator. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, uh, domnule Cox, pentru prezentare. Am o întrebare. Analizând uh, documentele, care de altfel mi se, par, uh, mi se pare foarte important, este că pe 15 ianuarie 2013 S-a avut loc un, un eveniment de informare în care au fost uh, prezentate aceste proiecte și vreau să știu cum s-a desfășurat evenimentul ăsta, uh, ce rezultate a avut, ce s-a convenit uh, atunci între Deutsche Bahn și UBB și, în fine, deci care au fost uh, rezultatele pentru diversele părți interesate și cum au fost comunicate aceste rezultate pe aceste teme. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, uh, o să dau cuvântul raportorului. Deja avem un sfert de oră de, de întârziere și trebuie să încercăm să fim mai disciplinați. Pat Cox, ai cuvântul. Mulțumesc! Doamna Lichtenberger, cred că am lucrat pe proiectul prioritar numărul 1. Despre asta am prezentat uh, un raport. Nu cred că o să fie o catedrală în deșert și așa mai departe. Mai cred că problema cu celelalte tunele este într-adevăr foarte importantă și dacă revin la Transalpinat este că trebuie să vedem acest lucru în totalitate, în totalitate și nu să luăm coridor cu coridor. Deci trebuie să găsim niște metode să optimizăm această infrastructură, fie că e în Elveția sau în una europeană, ca să evităm alegerea coridorului cel mai convenabil, cum ar fi accize reduse și mai departe, chiar pentru că acest lucru creează uh, poluare sonoră și de toate felurile. Prin urmare, uh, este o analiză cu mai multe variabile, dar, într-adevăr, așa aveți dreptate, trebuie să acordăm mai multă atenție acestor lucruri. Uh, cât privește, și cu asta răspund și domnul Iertuc, deci problema legăturii dintre München și Austria și uh, informare, așa mai departe. Ieri a avut loc uh, o secțiune de informare preliminară. De fapt, cred că a fost vorba de un semnal uh, transmis celor care doresc să știe. Deci un semn de angajament, de dorință de comunicare pentru a implica comunitățile locale, de a vorbi cu ele, de a obține reacția lor. Cât privește fondul, până nu știm planurile de aliniere pentru aceste rute, discuțiile riscă să rămână mai degrabă teoretice, pentru că până la urmă ce vrei să știi, dacă drumul vine la tine sau oprește la tine sau trece pe lângă, trece pe deasupra, pe dedesubt. Deci, fără aceste planuri, pur și simplu nu putem să avem o discuție aprofundată cu aceste uh, comunități. Discuția este utilă, dar deocamdată e prematură. Și de asta am vorbit despre acele, cei, uh, stu, uh, acele studii din uh, cofinanțare europeană, 3,5 milioane, și cred că aici avem nevoie de o implicare serioasă în privința uh, comunicării cu comunitățile gazdă. Apoi s-a vorbit despre angajamentul Italiei, intenții și mai departe. Legea italiană care permite finanțarea în timpul perioadei de austeritate. Ei bine, proiectul nostru are finanțare alocată conform acestei legi. Legea de stabilitate. În al doilea rând, în sistemul italian, pentru, o, pentru ca o chestie să devină operațională, dacă este în buget, mai trebuie să treacă două teste. Aprobarea interministerială, și apoi trebuie să fie aprobată și de Curtea de Conturi. Ei bine, ceea ce v-am povestit a trecut toate cele trei teste. Testul legii de stabilității și celelalte două. Deci nu e vorba de vreo imaginație, de vreo povestire, de vreo invenție, ci e vorba de un angajament foarte serios. Apoi, Italia și-a numit propriul coordonator pe domnul Fabrice, ceea ce alții n-au făcut. Prin urmare, există uh, acest coordonator care aduce o valoare adăugată reală. Pentru că cunoaște foarte bine Curtea de Conturi, știe foarte bine despre ce este vorba și este capabil să mobilizeze capacitatea politică internă. Cât privește transportul de mărfuri, sigur că scopul este acela de a include transportul de mărfuri, pentru că dacă analizăm planurile din acest document care vorbește despre coridoarele naționale, vedeți că în coridorul 5 totul practic trece pe aici. Apar aici toate prioritățile uh, portuare, feroviare și așa mai departe. Și spun asta și insist pentru că ea reprezintă exact miezul, să spunem, uh, mandatului nostru pentru următoarea perioadă de planificare. Verona, ca punct cheie, aveți uh, dreptate. Sigur că eu nu mă ocup decât de linia nord-sud. Poate că ați uh, vizitat și dumneavoastră personal uh, acea facilitate uriașă pentru transbordare de mărfuri. Ceea ce am observat eu este că între companiile noastre feroviare există tranziții și atitudini foarte diferite. Și deși ele toate susțin că sunt foarte deschise pentru toată lumea, de fapt sunt deschise foarte puțin. Problema e că nu avem uh, deci nu avem această reglementare care să ne încurajeze această deschidere și mai avem foarte multe de făcut aici. Pentru domnul Kramer, uh, în legătură cu mai multele aspecte pe care le-ați uh, menționat, este, aveți perfectă dreptate că Germania, ca țară centrală europeană, trebuie să uh, uh, ocupe de acest lucru. Să ignori uh, restul și să te concentrezi numai pe Germania? E bine, anul trecut uh, s-a pus această întrebare la Leipzig și ministrul a confirmat că provocarea cea mai mare pentru Germania în deceniile următoare se leagă de întreținerea și renoirea infrastructurii existente și nu proiectele noi. Și de aceea cred că uh, negocierile noastre cu Germania în ceea ce privește proiectele prioritare nu vor fi. Nu vor fi ușoare. Uh, angajamentele există, dar și în legătură cu podurile pe care le-ați menționat, nivelul finanțării actuale ca procentaj din PIB necesar pentru renovare și întreținere în Germania este uriaș Atât de multe lucruri s-au întâmplat în timpul miracolului economic și acum timpul a trecut și infrastructura trebuie reînnoită. Apoi, ați întrebat ce se întâmplă cu ruta care vine din sudul Münchenului. Aceste alinieri. Categoric există o întrebare în cadrul companiei Deutsche Bahn și se întreabă dacă unele dintre aceste rute de, pentru transportul de mărfuri vor fi separate pentru a fi conectate după aceea pe liniile de mare capacitate. Răspunsul meu uh, foarte competent este că nu știu. Dar e un lucru la care trebuie într-adevăr să reflectăm. Domnul Cancean a întrebat în legătură cu coridoarele fezabile și așa mai departe. Dacă citiți uh, Uh, această broșurică, o să vedeți că accentul este pus pe autostrăzile mării, pe porturi și așa mai departe. Deci ideea este să se asigure o legătură între liniile, fero- eh, liniile feroviare majore și aceste eh, porturi, asigurând o îmbunătățire considerabilă. Și aș zice că ăsta ar fi mandatul pentru viitor. Am uh, încercat să răspund la întrebări, domnule președinte, și mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să prezint raportul în fața Comisiei Permanente. Sper că voi reuși să revin în fața dumneavoastră cu vești mai bune. Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste explicații foarte convingătoare și acum o să trecem la raportul următor al domnului uh, Savary Așadar, dacă reușești, Gil, să respecti uh, un uh, interval de timp de 5-7 uh, minute, te rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, mă bucur foarte mult că vă văd. Astăzi este ultima dată, pentru că misiunea mea s-a încheiat Eh, pentru că am fost ales eh, deputat la nivel național. Prin urmare, eh, mi-am încheiat misiunea mea aici. Așadar, cunoașteți despre ce este vorba, dar o să vin cu detalii. Este probabil unul dintre cele mai lungi proiecte care trece prin șapte state membre cu, două, cu opt secțiuni transfrontaliere. Există două zone extrem de diferite, zona vest cu Germania, Cehia și Austria și zona est care a fost uh, foarte solicitantă și care a jucat un rol excelent de coordonare permanentă între cele patru state membre. Comisia Europeană mi-a cerut să prezidez un grup de contact, BOI, și uh, DG Regio. Și aici am uh, făcut un fel de experimentare în guvernanță, Uh, la nivelul mai multor state membre, dar am putut vorbi cu o voce unică la nivel de UE, prin DG Regio și DG Move și cu uh, uh asocierea BEI Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat de-a lungul acestei perioade la realizarea acestui grup care a funcționat extraordinar de bine. Vă reamintesc că metoda a fost să facem mai întâi două studii importante, un studiu de cunoaștere a liniei, pe tot traseul, este un studiu extrem de precis și un al doilea studiu socioeconomic pentru a vedea care, sunt, care este potențialul de trafic, atât ca pasager cât și de marfă și astfel am putut să vizăm mai bine investițiile viitoare. Am avut niște norme foarte înalte, căi electrificate pentru viteze de 100 și de kilometri la oră și uh, vom avea destul timp la dispoziție să uh, facem aceste lucruri. Uh, și vrem să avem o viteză cât mai mare. Apoi zona vest, care a fost uh, bilaterală mai degrabă între Cehia și Austria și Germania. Uh, în momentul de față s-a realizat la standardele Uniunii Europene, dar cum veți vedea, Ceea ce uh, ne așteptăm să se întâmple este că există multe dificultăți cu gestionarea liniei cu roșu, care reprezintă mai multe miliarde de investiții în țări care nu au capacități proprii de investiții foarte mari. Linia asta roșie este destul de problematică, există multe dificultăți, multe obstacole naturale din cauza reliefului și nu este tocmai linia dorințe naturale. Asta a funcționat foarte bine, s-a mișcat foarte repede, este secțiunea vest-vest uh, și secțiunea est-vest, Constanța-Praga sau Viena, așa cum vedeți, care e aproape gata și cu secțiuni transfrontaliere care nu sunt încă perfect armonizate între cele două state membre, dar uh, mi-am dat seama pe teren că este din cauza acestui aspect transfrontalier. Apoi avem două realizări mari la nivel fare, Gara Viena, care va da peste cap multe lucruri pentru că va deveni un punct de intersecție, pentru că până acum era un punct terminus, uh, acum va fi un punct de intersecție între est, vest, nord, sud. Și cred că acest echipament va pune niște probleme uh, în, Cehi- în nordul Cehiei, pentru că avem o cale care merge la 110 km pe oră, dar e deja saturată de trafic. Deci, foarte probabil vom avea întârzieri pe căile ferate în ciuda faptului că acestea au fost realizate la cele mai înalte standarde și tocmai din cauza nivelului mare de trafic. Apoi, anul trecut am inaugurat podul Vidin Calafat, un pod pe deasupra Dunării, care, ca mijloc, care e un mijloc alternativ pentru transportul uh, rutier, dar este mai degrabă pentru biciclete decât pentru trenuri. Deci avem uh, două probleme mari. Uh, Accesul pe, po- pe pod va fi un uh, subiect de discuție uh, în viitor. Accesul feroviar este uh, destul de prost. România a dezvoltat 10 kilometri de cale ferată pentru standardul de 110 km la oră, dar deocamdată se merge cu 30 de km pe oră, deci ai nevoie de 3-4 ore pentru a ajunge la 100, pentru a parcurge o distanță de 100 de km. Apoi, în Bulgaria, Uh, există o cale electrificată, dar de uh, capacitate foarte proastă. Podul Vidin Calafat uh, este un pod rutier foarte bun, așa cum am spus de acum 2 ani. Dar trebuie să insistăm asupra accesului pe acest pod între România și Bulgaria, Bulgaria și România, care, bineînțeles, Uh, privilegiază mm, pe bună dreptate accesul uh, est-vest și nu nord-sud. Pentru că vor să devină poarta Orientului și cu un fir nou în anii următori care ar trebui să vă atragă atenția uh, tunelul de sub Bosfor și un trafic masiv venind din Turcia. Asta nu era în mandatul meu inițial, dar cred că este un element nou care va da peste cap lucrurile uh, în mod considerabil în această zonă și că, pe care trebuie să-l luăm în calcul. Și uh, această axă est-vest uh, în uh, cadrul rețelei cheie, rețelei core uh, și în cadrul coridorului TNT, cred că este un lucru extrem de bun. Când ne uităm la investițiile în zona roșie, acestea sunt uh, considerabile, sunt greu de pus în aplicare. Fluiditatea traficului Uh, nu este doar un punct tehnic, ci este și o problemă care ține de Schengen. Uh, timpii de așteptare sunt foarte mari în anumite zone de uh, frontieră, indiferent de nivelul standardului căilor ferate. Deci este nevoie de tehnică și de renovarea căilor ferate, dar avem și obstacole de natură politică care încă mai există. În Grecia au făcut uh, tot uh, posibilul, după cum vedeți, aproape totul este în uh, verde, accesul la Pireu este deja realizat, s-a făcut o treabă excelentă. Dar există o problemă la frontiera cu Bulgaria pentru că linia trece printr-un masiv muntos și este nevoie de renovări extrem de costisitoare pentru a prelua un nivel de trafic mai mare. Deci, sperăm uh, să se poată ajunge la o viteză de 140 de km pe oră, uh, dar linia între Balcani este în continuare privilegiată, este o linie istorică în aceste țări. Vedeți că aici aveți în partea de sus secțiunile est-vest, mai mult verde decât roșu, și jos uh, secțiunile nord-sud cu mai mult roșu decât verde. Și cam asta rezumă ceea ce v-am spus. Am lucrat mult la guvernanță, așa cum v am spus, și care mai sunt problemele rămase, foarte pe scurt. Da, trebuie să mă mișc repede. Deci sunt secțiunile transfrontaliere, unde cred că putem face mai mult și mai bine, să investească toată lumea de partea sa, dar acest lucru nu e întotdeauna foarte clar. Spre exemplu, la Germania, Cehia, Cehia a făcut, și-a făcut treaba, vrea să descarce traficul din Germania, dar nemții au priorități nord-sud. Uh, și n-au făcut decât uh, să consimtă la un studiu pentru linia Dresda-Praga. Uh, deci nu va mai apărea în următorul plan de investiții feroviare pentru 2014-2020. Dar uh, toate astea sunt, cum ziceam, la un punct mort, așa cum a spus și Pat Cox. Vorbim despre reînnoirea capacităților existente, dar uh, și pentru că așa sunt bavarezii, privilegiază axa nord-sud. Poate ar trebui să uh, prelungim pe 22 pentru, uh, până la, în Scandinavia. Cred că nu trebuie să punem punct la guvernanța pe care am instalat-o la ultima reuniune. Statele membre din zona Est mi-au venit toate cu programe clare de investiții pe care le cerusem și ar fi păcat ca toate acestea să intre într-un cont de umbră și ca Uniunea Europeană să nu le spună da, ați făcut o treabă extraordinară și haideți să ne suflecăm mâneșile și să trecem la treabă. Al doilea subiect este guvernanța coridorului. În mod progresiv, am integrat organismul care gestionează coridurile marfă și mi s-a spus că este un lucru complet diferit pentru că este, există finanțare privată în mare măsură și acolo lucrurile sunt mult mai uh, uh, dificil de pus în uh, practică. Deci cred că această fuziune între guvernanța PP22 și guvernanța coridorului nu va fi foarte ușoară. Poate va trebui să păstrăm două structuri diferite. Nu în cele din urmă, uh, punctele unde se sugrumă traficul, în special Budapesta. V-am spus că în România sunt uh, pe cale să ajungă la standarde, dar la Budapesta există o problemă majoră, există mai multe ipoteze de lucru mai uh, uh, costisitoare sau de ocolire. Uh, Apoi avem și Vidin Calafat, avem gara de la Viena și integrarea fundamentală a unei abordări intermodale cu Dunărea și cu uh, transportul rutier. Cam asta a fost foarte pe scurt. Dacă nu am uh, fost suficient de cuprinzător, vă rog să mă scuzați. Mulțumesc, doamna Senelova. Avem patru vorbitori. Vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și am următoarele întrebări. Când ați vorbit despre calea ferată, ați spus uh, că direcția vest-est este mai verde decât uh, cea nord-sud. Aș spune că mm, sunt foarte frustrante acele bucățele mici de roșu care, din păcate, nu pot fi rezolvate dintr-un mod sau altul. O să vă întreb de secțiunea Germania-Republica Cehă. Cred că o mare parte a proiectului uh, Prioritar 22 este coridorul Rin-Dunăre. În raportul dumneavoastră ați vorbit despre problemele bine cunoscute referitoare la prioritățile de investiții care diferă atunci când uh, comparăm uh, cele două țări, Germania și Cehia. Ați vorbit de asemenea de nevoia de a avea o cooperare mai strânsă și mai oficială la, pe secțiunile transfrontaliere. Uh, Ceea ce ați uh, insinuat era o abordare ceva mai politică și aș vrea să vă întreb ce vreți de fapt să spuneți cu asta și ce recomandări specifice ați avea și dacă vedeți vreo șansă de îmbunătățire a lucrurilor în acest sens. Mulțumim că ați respectat uh, timpul de vorbire, domnule Artug. Vielen Dank, auch ich werde mich kurz fassen. Zwei Fragen. Mulțumesc foarte mult și eu o să fiu foarte succint. Două întrebări. În primul rând, mulțumesc pentru prezentare. Și prima întrebare. Legăturile între Germania și Republica Cehă, dacă am înțeles eu bine, de la Eger la Pilsen și la Praga, asta nu este o prioritate pentru Germania. Și acest lucru este interesant și surprinzător în același timp, pentru că în negocierile pentru liniile directoare și pentru diversele rețele cheie și obligațiile referitoare la asta, această legătură era inclusă acolo și atunci mă întreb dacă am putea să ne creștem speranțele pentru perioada după 2020 Uh, culoarul de sub Bosfor, uh, fondurile europene fac parte, au, au intrat în această legătură cu uh, Marea Marmara. Mulțumesc, domnul Kramer. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare și ultima dată ne-ați arătat o fotografie cu podul de la Vidin. Într-adevăr, calea, de fapt, ne-ați arătat podul de la Viena și uh, calea pentru biciclete era într-adevăr foarte bună, dar uh, vreau să știm ce putem să așteptăm de la viitor. Grecia este o problemă. Culoarul Salonic Scopie a fost oprit la frontieră. Nu știu dacă e din motive de austeritate, pentru că liniile feroviare sunt un fel de lux, dar vorbim aici despre un coridor care a fost realizat de greci cu uh, fonduri europene. Apoi, Viena. Ar fi foarte bine dacă legăturile prin Viena ar putea să tragă și pe la aeroport și apoi către Bratislava sau Budapesta. Încă mai sunt discuții pe această temă, aș vrea clarificări. Am auzit că nu va fi o legătură directă între Halbahnhof în uh, gara principală din uh, Viena și aeroport. E adevărat? Deci se pare că există oarește neglijență în ceea ce privește aeroportul. Apoi Praga este extrem de importantă pentru uh, nemți. Care sunt perspectivele aici? Pentru că acest coridor a fost tras pe dreapta, dacă se poate spune așa. Am înțeles că s-a pregătit un autobuz, pentru că autobuzul este mai ușor de utilizat, nu știu. Dar acest subiect este extrem de important și nu e doar o simplă dorință, ci e un lucru absolut necesar. Dar proiectul trebuie să fie realizat, finalizat până în 2030. Din partea Germaniei, care sunt angajamentele pe care le aveți? Vorbim despre o bucată de 10 kilometri care lipsește, nu pentru că nu sunt fonduri, ci pentru că a fost neglijată, pur și simplu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kramer, domnul Ghen. Mulțumesc. Aș uh, dori să-i mulțumesc raportorului domnul Savari, care a făcut o analiză extrem de interesantă a situației actuale. Această filozofie a rețelelor cheie și posibilitățile nord-sud, est-vest, precum și legarea porturilor principale, sunt extrem de importante. Trebuie să vedem cum se rezolvă disterpele, diversele probleme, spre exemplu Atena, Atena Constanța, uh, Viena, Dresda și așa mai departe. Cum vom merge mai departe? Deci trebuie să vedem AXA, Italia, Brennan, Nuremberg, uh, și dacă există posibilitățile necesare. Bineînțeles, multe depinde nemți, dacă va fi Dresda Berlin sau Dresda Leipzig. Deci acolo unde există lacune, acestea trebuie să fie rezolvate. Apoi Berlin-Rostock uh, anul acesta, o viteză de 160 de km pe oră, electrificare, deci la nivel tehnic este foarte bună. Berlin-Hamburg, iarăși trenul de mare viteză. Deci trebuie să ne ocupăm de aceste coridoare care trebuie să fie uh, finalizate și vrem să vedem cum vor merge negocierile. Mulțumesc, uh, domnule Savari, pentru a răspunde. Dragi colegi, poate nu o să vă răspund la fiecare întrebare în parte, pentru că multe dintre ele uh, seamănă. Uh, În ceea ce privește problemele între Germania și Cehia, sunt probleme importante, aveți dreptate, domnule Kuhn, s-au făcut multe în Germania în ceea ce privește renovarea rețelei uh, cu liniile care pleacă din Berlin și care merg spre estul Germaniei. Problemul pe, uh, problema pe care am avut-o euh, este că am reușit să obținem din partea statului federal uh, german să accepte un studiu cofinanțat de partea cehă pentru a vedea care va fi situația pe viitor. Deci nu mai era o închidere, ci Germania a spus pur și simplu nu este o prioritate imediată, ținând cont că existau divergențe între cehi și uh, nemți în ceea ce privește capacitatea liniei. Uh, nemții spun că linia actuală e bună, uh, cehii spun că va fi prea rapid saturată și atunci a fost de acord partea germană să, să accepte un studiu cu condiția să nu-l financeze. Și poate aici pot să vă răspund direct la întrebări în ceea ce privește perspectivele politice. Am obținut aceste lucruri prin negocieri cu bații diplomatice și acum trebuie să avem o cerere de ofertă și în uh, această cerere, uh, practic, uh, studiul a fost respins și asta complică un pic activitatea coordonatorului. Pentru că atunci când mergi pe teren cu statele membre și în regiunile respective, cu un acord uh, politic care uh, este blocat, cred că dacă vrem ca coordonatorii să fie mai eficienți în relația cu Comisia și cu DGMUV, ar trebui să existe un minim de, de instrumente aici. Nu putem să pierdem luni întregi pentru a, a aduce la oaltă punctele de vedere și apoi să ne trezim uh, complet lipsiți de putere. Deci cred că lucrurile trebuie rezolvate aici, în sânul Uniunii Europene. Este un exemplu foarte bun și tocmai de aceea nu ezit să vă răspund. Acesta fiind zis, al doilea punct în ceea ce privește Sudul, nemții nu vor uh, Nuremberg Schindling pentru că li se pare prea costisitor, dar uh, vor să facă un uh, segment mic între Markevici și Schending care uh, Uh, să acopere o parte din uh, linie. Deci există niște progrese mici uh, prin, compar prin comparație cu prioritățile, dar nu se compromit realizările de după 2020, dar cred că ar trebui să profităm de aceste progrese mici și adaug că am făcut eforturi importante pentru nemți pentru a avea acest uh, coridor care duce la porturile de la Marea Nordului și acum uh, avem de la Rostock până la Constanța și cred că cele mai mari progrese aici, slavă cerului că bulgarii și românii s-au mobilizat, sunt uh, progresele înregistrate pe linia est-vest pentru că vedem că acolo sunt progrese importante. Bulgarii au lucrat un pic împotriva priorităților europene, România au lucrat cu prioritățile europene. Dar cred că este o miză esențială și, da, vom avea posibilitatea în următorul cadru de reglementare să finanțăm până la frontiera între Bulgaria și Turcia. Deci eh, trebuie să ne interesăm mult la ce se va întâmpla acolo. La Grecia aveți dreptate. Domnule Kramer, este problema cea mai importantă, pentru că Grecia este o insulă feroviară, practic. Uh, nu este legată deloc cu Nordul. V-am spus uh, cu Bulgaria, pe o linie extrem, extrem de dificilă, unde a fost nevoie de sute de tone de dinamită pentru a se ajunge, putea ajunge la o linie la norme europene și în Scopie care ține deocamdată de politica de vecinătate. Chiar dacă linia era perfectă, ar fi fost uh, electrificată mai mult decât linia nord-sud propusă în uh, proiectul Prioritat 22. Dar știți că Iugoslavia au reinventat uh, frontiera și că există formalități considerabile pentru a trece prin linia balcanică. Linia balcanică e mai scurtă decât linia roșie din PP22, dar uh, este extrem de lungă tocmai din cauza acestor refaceri ale frontierei. Uh, Bratislava Budapesta va fi uh, integrată în noua cartografie pentru prioritățile europene. În ceea ce privește aeroportul Garaviena, n-am auzit, nu știu, nu pot să vă răspund. Mulțumesc, uh, domnule Savari. Cred că ar trebui să ne oprim. Da, am o întrebare. Heißt das, von Schirnding geht es dann nach Prag? Spusesem Ați spus că Germania va fi de acord, însă atunci vor exista conexiuni în nord mai degrabă decât în sud. Nu, Cehia practic a terminat secțiunea Praga-Pilsen frontieră. Este practic la nivel. Germania consimte să facă 15 km după Schinding pentru a recupera rețeaua, însă nu vor să meargă până la mm, Nuremberg. Deci 15 km suplimentari după Schinding, care au acces la axe, axele suplimentare, însă nu se va merge până la Nuremberg pentru că este mm, Uh, care este prea costisitor și este o prioritate transversală. Da, avem o mică problemă. Îi mulțumesc uh, raportorului nostru, coordonatorului nostru. Toată lumea se implică în aceste rapoarte, însă mai avem încă patru rapoarte și avem o mică problemă de timp. Vă atrag atenția celor care intervin să țină cont de ceilalți și să respecte timpul de intervenție. Mulțumesc, Jil, și dau cuvântul acum domnului Pavel Telicca, coordonatorul european pentru proiectul uh, european 27. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, voi încerca să nu fiu foarte să fiu concis, deja am început de 8 ani ca coordonator al acestui proiect și mi-am dat seama cu ceva vreme în urmă că timpul zboară și am venit în fața dumneavoastră de 8 ori cu rezultatele obținute sau nu. Și de aceea vreau să spun că discuțiile mi s-au părut foarte utile în multe Mm, dimensiuni. Uh, salut multe dintre dimensiunile pe care, pe care le-ați susținut, uh, dimensiunea baltică. Vă mulțumesc la început pentru a nu uita la sfârșit. Pentru că în aceeași capacitate, în această capacitate poate vă vorbesc ultima dată. Să trecem la fondul problemei. Până acum am văzut un proiect care a fost finanțat pas cu pas și progresele înregistrate au fost și ele pas cu pas. Se modernizează liniile feroviare, în special cele de 15-20 de milimetri, ecartamentul rusesc, de la graniță până la Kaunas, de la granița Poloniei până la Kaunas, ă, în principal suntem în program aici. Dacă privim rezultatele de până acum, în Estonia renovarea s-a ă, terminat cu 2 ani în urmă, în Letonia se progresează și în sud și în nord de Riga, după anumite uh, amânări, proiectul a uh, redemarat în Lituania se uh, progresează cu ecartamentul dual. Așadar, sunt destul de încrezător că până la sfârșitul anului viitor ar trebui să ne îndeplinim obiectivele. Aceasta este partea pozitivă. Însă trebuie să recunoaștem de asemenea că Înregistrăm progrese și în ceea ce privește politicile. În partea baltică devine din ce în ce mai mult parte a coridorului Mării Nordului și munca adevărată începe doar acum îndeplinirea proiectului, proiectului de, proiect, obiectivului de a integra zona baltică ce, cu restul pieței interne. Zona baltică este zona economică care se dezvoltă cel mai rapid în momentul actual în Europa pe calea căilor ferate. Văd acest lucru ca o oportunitate, un obiectiv strategic care în mare parte este acceptat și susținut în uh, regiunea Baltică, însă timpul este extrem de important. De asemenea, avem o oportunitate acum în domeniul finanțării cu mecanismul conectarea Europei putem să finanțăm până la 85%, 15% restanți pot să fie finanțați prin Banca Europeană de Investiții sau Banca uh, de Investiții Nordică. Astfel nu vor apărea implicări, nu vor apărea probleme foarte mari În acest fel, uh, proiectele acestea de dimensiuni majore nu vor afecta ratingul de credit al statelor, al statelor implicate. Acesta este contextul. Acum, uh, intrând un pic mai în practică, evaluarea mea nu este chiar atât de pozitivă. Acum negociem între în statele baltice un proiect comun, o entitate, o întreprindere comună care să uh, solicite finanțare pentru partea baltică a coridorului Mării Nordului. Am discutat anul trecut avantajele a unei abordări consensuale și pe acest fundal, mi se pare ușor descurajant că am văzut că anumite state membre nu fac toate eforturile și nu doar atât, din când în când aflu că într-un director al uh, unei companii de feroviare uh, naționale uh, declară că dacă Terișca consideră că vom construi ecartament european până la granița cu Polonia, se înșală. Acest lucru arată, într-un fel, atitudinea pe care o au anumite entități care se comportă uh, Uh, ca monopoluri, indiferent de uh, cooperarea în domeniul feroviar. Pot să spun acest lucru pentru că provin din acea zonă a lumii și îmi amintește de uh, timpurile de dinainte și din țara mea. Deci mi se, mă surprinde întrucâtva. câtva. avem cum, negocieri în ceea ce privește acordul părților care va reprezenta baza întreprinderii comune care va fi bazată pe noua, noul proiect uh, feroviar Baltica. Mm, am, negociat, am început negocierile acum trei luni și am înregistrat progrese foarte limitate mm, sau chiar aproape deloc. Deseori se uh, deseori acordurile care au fost deja atinse sunt uh, renegociate sau rupte la următoarea reuniune. Câteodată guvernele sau departamentele uh, relevante uh, se răzgândesc, ceea ce este surprinzător, dat fiind că este vorba de un proiect european finanțat cu fonduri europene care va beneficia operatorii și cetățenii din întreaga Uniune Europeană. Este vorba de o situație care mi se pare aproape inacceptabilă. Acestea fiind spuse, am identificat probleme care vor necesita negocieri la nivel interguvernamental. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, însă câteva dintre aceste teme vor trebui să uh, fie discutate la conferința interguvernamentală mm, viitoare. Eu aș dori ca acordul să fie gata până la sfârșitul acestui an. Dacă nu va fi gata, vom întârzia și nu vom fi gata pentru ofertele din primăvara anului viitor. Le-am spus uh, deschis reprezentanților acestor trei state că la sfârșitul acestui an, indiferent de acest raport și de ce spun eu astăzi, voi putea să evaluez progresul înregistrat și voi putea să relatez, uh, să vă mm, raportez cine va fi responsabil pentru atingerea sau nu a unui uh, acord. Nu mi se pare în momentul actual fezabil să atingem acest obiectiv. Știu că se termină timpul, sunt anumite dificultăți, există interese diverse. Un exemplu recent este astăzi un, un e-mail prin care am văzut că un stat membru vine, intervine la negocieri cu uh, ideea de a conecta capitala sa, care în momentul actual nu face parte din proiect. Deci cineva redeschide probleme deja convenite și care fac parte dintr-un proces legislativ care a trecut prin instituțiile europene. Uh, obiectivul este să progresăm suficient până la sfârșitul acest, acestui an. Nu mi se pare foarte probabil, dar dacă reușim să ajungem la acest punct cu un acord solid al părților, cred că putem utiliza această ultimă oportunitate. Un ultim comentariu, în ultimele săptămâni uh, am asistat la un proces dificil la început am mulțumit Parlamentului European, însă trebuie să spun în același timp că vicepreședintele Calas, care cunoaște regiunea foarte bine, a susținut și m-a, susținut și m-a ajutat foarte mult în înțelegerea anumitor detalii. Mă opresc aici și aștept întrebări. Vă mulțumesc. Înțeleg că există o anumită enervare la nivel diplomatic, însă nu să nu ne descurajăm. Domnul Kramer, vă mulțumesc pentru uh, relatarea dumneavoastră. În ceea ce privește linia Tallinn până la frontieră și până la Kaunas, acest proiect credeți că va, se va derula rapid sau nu? Și va exista o singură locomotivă pe întregul traseu, după cum era posibil uh, acum 25 de ani, acum fiind necesar să se schimbe de două locom- locomotive în mod inutil. Dacă ne uităm la vechiul traseu, acesta nu poate să fie utilizat pentru că trece prin Belarus se, mă uit acum la hartă, unde mă gândesc la un nou traseu, pe, pe unde se va trece pentru a ajunge la frontieră? Prin Valchi? Pentru că mie mi s-a spus că subse- subsecretarul de stat mi-a spus că ar fi în favoarea unui asemenea traseu, ne ținând cont de problema prote- protejării unei rezervații naturale. Eu vreau să vă întreb cu ce, să vă întreb ce se întâmplă cu contribuția europeană de 1,2 miliarde de euro. Este prevăzută o asemenea linie, există investitori, um, contractanți și care este situația finanțării în acest uh, domeniu, pentru că este o linie de mare viteză. Știu că există în Letonia o opoziție împotriva acestui proiect, pentru că există o altă linie care este mai interesantă la, pe coastă. Letonia a dat întotdeauna prioritate coastei Bine, dăm cuvântul acum din nou coordonatorului pentru a vă răspunde. În ceea ce privește Talin și granița, această linie a fost terminată de 2 ani, mai mult sau mai puțin. În anumite locuri este șină unică, însă se poate parcurge cu o viteză rezonabilă, um, suficientă pentru volumele de marfă actuale. Se poate merge chiar mai rapid, în medie 100 de km pe oră, ținând în cont, ținând cont de marfare. În anumite părți mult mai rapid. În ceea ce privește locomotivelor și schimbarea lor, ați vorbit încă de Kaunas până la frontieră, însă acest uh, acest tra- traiect a fost uh, actualizat cu ecartament dual. Am câteva dubii în legătură cu calendarul acestei, acestui proiect. S-au înregistrat întârzieri, însă am primit asigurări de la prim-ministrul lituanian că proiectul este în schemă, deci nu am motive să mă îndoiesc de acest lucru și uh, toți experții și experții Comisiei sunt de acord pe această temă. În ceea ce privește locomotivele, după 20 de ani, în 20 de ani nu a existat niciun tren unic care să parcurgă distanța respectivă. Am fost însă pe un tren care a parcurs această distanță. Problema însă nu este locomotiva. Problema este implementarea de plină a pachetului feroviar dacă liberalizarea va fi reală. Cred că asta este, va fi pentru Comisie, nu doar în zona Baltică, și, ci și în alte părți. Legislația trebuie să fie pe deplin implementată și eu am dubii, dacă am, elim, am dubii că am eliminat toate obstacolele până în momentul actual. În legătură cu ELEC și alternativa, nu suntem în întârziere, pentru că întotdeauna s-a anticipat că vom fi în întârziere. Întotdeauna trebuia rezolvată problema de la granița Polonia-Lituania datorită aspectelor pe care le-ați subliniat, de mediu. Studiul care a fost depus uh, a dus la decizia că traseul va trece prin AUC. Deci, uh, din punct de vedere al mediului, decizia este una mai bună. Finanț, finanțarea nu este problema principală aici. Există studii care trebuie să fie gata până la sfârșitul perspectivei financiare și am un angajament oral al autorităților poloneze că această mică parte din ALC va, va fi construită în primii ani ai noului cadru multianual. Letonia. Da, am avut uh, întotdeauna probleme cu autoritățile letoniene uh, atunci când pentru că acestea să accepte că axa nord-sud să fie prioritară. Însă astăzi spun că acum două săptămâni am participat la o întâlnire a primiștilor baltici și sediul întreprinderii comune va fi la Riga, este simbolic și arată că va exista un angajament politic în spatele acestei întreprinderi comune. La negocieri întotdeauna apar diferențe de opinii, însă problemele ridicate de Letonia sunt legitime și în ultima vreme mi se pare că Letonia nu uh, opune rezistență în acest sens. Sper că am depășit punctul uh, fără întoarcere. Deci problemele nu mai vin în principal din Letonia. Vă mulțumesc, domnule Telicica. A fost foarte interesant pentru că pe teren vedem că traseele feroviare nu pot să fie divizate după cum ne dorim. Eu, acum dau cuvântul doamnei Galapeci, care ne va vorbi despre următorul proiect. Thank you very much, uh, Chairman. Um, I concentrated during the... Mulțumesc, domnule președinte. Din 2000, în perioada 2007-2013 m-am concentrat pe două proiecte care sunt uh, destul de complicate. Proiectul Rin uh, uh, Dunăre și cel intern. Pot să vă spun ce am uh, ce am obținut? S-a ajuns la un, la un fel de înțelegere în legătură cu între părțile implicate și verzii, deci nu mai există o controversă atât de, de serioasă între părțile implicate și organizațiile de mediu. Deci după Eh, rezultatele, când vom vedea rezultatele acestei recal, recalibrări, eh, sunt șanse ca proiectul să continue. A fost foarte complicat și costisitor, dar eh, se pare că noul proiect va răspunde realităților și financiare și de timp. Deci, Cred că uh, aici lucrurile uh, merg bine cu toate conexiunile cu Valonia și cu celelalte progresează bine. Cu uh, Flandra și cu țările de jos au purtat negocieri în legătură cu barajul de pe Măză și se pare că va fi gata în uh, câțiva ani. E, cu Dunărea acum. Dunărea este un fluviu foarte complicat care străbate multe țări, uh, uh, multe țări riverane. Multe dintre aceste țări au suferit schimbări de, de guvern și e foarte greu să discuți cu guvernul unei țări dacă s-a schimbat, nu cunoști miniștrii și de aceea problema este foarte complicată. De fiecare dată când apare un ministru nou, imediat luăm legătura și încercăm să îi comunicăm și să deschidem dialogul. Ei, avem tot felul de planuri, tot felul de probleme și s-au făcut foarte multe lucruri înainte, inclusiv studiu eh, de mediu. Așa că a venit chiar timpul să acționăm. Uh, și va fi posibil să o facem în noua perspectivă financiară, pentru că unul dintre lucrurile importante cu care ne luptăm în fiecare zi uh, este aceea că tărăgânarea e o problemă. Țările au probleme de multe naturi uh, economice, sociale și așa mai departe. Și înțelegem aceste probleme și, din fericire, noua perspectivă financiară există o posibilitate de finanțare din partea uh, Comisiei Europene pentru lucrările de infrastructură. Da. Asta ne va fi de mare ajutor. În următoarea uh, perioadă rețeaua căilor navigabile interioare și dacă l-ați ascultat pe bine pe domnul Savari o să înțelegeți de ce, de ce acest lucru va deveni, această rețea va deveni din ce în ce mai important. pentru în România și Bulgaria am mers foarte încet Viteza a fost foarte mică. Prin urmare, credem că în acele țări întărirea capacităților e foarte importantă. Ați auzit uh, din partea domnului Savari care ar fi uh, termenele și perioada până când uh, aceste rețele să devină operaționale. Prin urmare, singurul lucru pe care putem să-l facem este uh, să consolidăm uh, tra transportul pe, pe Dunăre. Ce se întâmplă? Și încep cu România și Bulgaria. Uh, la început, Eh, legăturile, relațiile dintre România și Bulgaria, nu pot să spun că erau rele, De fapt, pot să spun că nu existau. Ori eh, acum cred că lucrurile încep să evolueze. În 2012 avem un memorandum de înțelegere și săptămâna trecută, când am fost acolo, eh, președintele bulgar cu ministrul român, al, uh, de mediu, cu organizațiile uh, ecologice, s-au întâlnit cu toții la Silistra și uh, au discutat foarte bine. Ambele părți au fost reprezentate de actorii principali de pe teren și se pare că, într-adevăr, au tras concluzia că trebuie să treacă la fapte în favoarea și în avantajul cetățenilor și orașelor. Prin urmare, acum atitudinea nu mai este de sus în jos, și invers, lucru care este într-adevăr complet diferit față de situația inițială. Trebuie să sar peste foarte multe lucruri care să mă, să mă încadrez în timp, domnule președinte. A fost, uh, m-a interesat foarte mult să văd aceste noi posibilități de dezvoltare teritorială mm, pe baza noilor instrumente. Întreținerea este, într-adevăr, o mare problemă, cum am mai zis și iată, trei veri la rând am văzut că navigația a fost totalmente blocată pe uh, segmentul între România și Bulgaria, Ministrii ăștia au trimis scrisori uh, Bulgariei pentru a rezolva, dar acum iată că au semnat ambele părți memorandumul, memorandumul de înțelegere. Uh, Într-adevăr, e foarte bine pentru că s-au pierdut și sunt timp și bani și se pierduse și nădejdea la un moment dat. Ce 2007 și acum o să trag concluziile. Uh, noile linii directoare sunt menite să asigure o mai strânsă uh, integrare a rețelelor de transport multimodale. Și pentru asta avem nevoie, într-adevăr, de mm, Dunăre. Instrumentul de interconectare în Europa va beneficia de mm, investiții comunitare, dar și din partea sectorului uh, privat. În ceea ce privește uh, dezvoltarea teritorială și acest lucru este posibil. În legătură cu inundațiile care au avut loc pe Dunăre, eu cred că puteau fi împiedicate dacă măsurile adecvate ar fi fost uh, în vigoare. Deci trebuie să luăm măsuri într-o abordare holistică. Deci nu e vorba doar de navigație, ci trebuie să vedem întregul uh, pachet și întregul sistem. Mi-a părut foarte rău pentru cei care au uh, suferit. De în urma acestor inundații. În noile linii directoare se prevede o nouă abordare comună pentru această problemă transfrontalieră. Și pot să spun că în Serbia, iată, avem un model. Pentru că de acolo, încă din prima zi, organizațiile de mediu, ONG-urile de mediu, au participat la discuții și au primit felicitări din partea World Wide Fund pentru acest nivel de angajament. Va avea loc un transfer tehnologic uh, privind uh, infrastructura inginerească și de comunicare care vor contribui cu toate la rezolvarea acestor probleme și subliniez încă o dată că toate părțile trebuie să se implice cu adevărat. Există însă o problemă politică trebuie renoită Convenția de la Belgrad pentru a consolida competențele uh, Comisiei pentru Dunăre. Situația s-a blocat datorită problemelor uh, cu Ucraina. În 2012, uh, ministrii au făcut o declarație în Luxemburg și uh, am organizat un proces de monitorizare pentru a sublinia și pentru a convinge pe toată lumea cât este de important uh, continuarea și uh, acestui proces și a împiedica orice fel de blocaje. Așa că situația progresează și sunt relativ optimistă. Și se pare că În legătură cu studiu, uh, Studiul acesta a fost uh, finalizat uh, în Bavaria și s-a ales varianta A. dar acest studiu nu garantează o cale navigabilă suficientă. Uniunea Europeană a plătit 33 de milioane pentru acest studiu. Pe mine nu m-a interesat vreodată vreo variantă, ci m-au interesat rezultate mai semnificative. Trebuie să discutăm aceste rezultate pentru că trebuie să folosim cât se poate mai bine varianta A, poate reușim să găsim niște soluții inteligente, să mai adăugăm o perioadă de timp și să folosim uh, niște sugestii interesante din partea sectorului uh, științific tunelul despre care vorbea domnul Savary poate să producă o schimbare esențială în fluxurile de transport în România și Bulgaria. Vor fi două fluxuri, unul spre vest și unul spre Rusia. Uh, asta înseamnă o modificare totală a situației pe care, cu care ne-am confruntat până acum și, în fine, un ultim cuvânt despre Constanța. Constanța este un port cu un mare potențial. N-am văzut însă portul fără să fie probleme. Și anume, șosele blogate, lipsa de conectare cu căile interioare. Deci dacă dorim cu adevărat să se dezvolte România și porturile din Bulgaria, atunci chiar trebuie să ne mobilizăm, să fim foarte hotărâți și să îi ajutăm să își dezvolte căile navigabile. Și un lucru pentru domnul Kramer, înainte să-mi pună întrebarea, da, Într-adevăr, acum se pune problema și se discută la Galați despre posibilitatea de adaptare a navelor. Mulțumesc! Președintele, da, asta totuși mă face să sper că domnul Kramer nu va adresa niciun fel de întrebare. Dar vă rog foarte mult toți cei care interveniți să fiți cât mai succinți. Domnul Van Dauer. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Pes pentru eforturile sale. Am uh, o întrebare în legătură cu uh, primul studiu despre care vorbea și care zicea, uh, în care zicea că lucrurile merg uh, bine, dar de ce credeți că până la urmă situația se va rezolva? Ehm, aș vrea să știu și să-mi eh, argumentez. Apoi, în, eh, în noiembrie 2012 a avut loc o conferință la care a participat și doamna cancelar Merkel și s-a menționat, eh, s a menționat prioritățile pentru Germania. Doamna peis a vorbit uh, despre navigația pe canalul Rin-Dunăre. Ați vorbit despre inundații, ați vorbit despre alte lucruri, dar deocamdată nu e vorba decât de vorbe, nu e niciun uh, uh, perspectivă de sporire a traficului pe Dunăre. Deci vreau să știu exact care este părerea dumneavoastră pe această temă. Practic, Germania își omoară singură navigația pe căile interne. Canalul Rin Dunăre practic s-a făcut doar 15% din ceea ce s-a spus. Acum 20 de ani treceam, călătoream pe Dunăre și eh, n-am văzut decât trei nave. Deci, problema este că Dunărea este navigabilă, dar nu suficient pentru navele mari. Traficul intern este foarte lent și, deci, trebuie să ne concentrăm pe această problemă. În cea mai mare parte, se recurge la acest, această rețea de transporturi pe căi maritime interioare, apar uh, taxele de transport. Toată lumea este pentru îmbunătățirea acestui uh, canal, dar la ora actuală nu se mai uh, vorbește. Și atunci ne întrebăm, vrem într-adevăr ca Dunărea să devină navigabilă pe scurt timp sau suntem dispuși să mai așteptăm încă 20-30 de ani? Cât privește ă, comparația, nu știu dacă navigația pe căile interne este cea mai importantă. Cluzele sunt foarte importante, dar trebuie ca în primul rând căile feroviare de la și spre Berlin să funcționeze. Prin urmare, nu știm care este cea mai bună și cea mai rapidă soluție. În momentul în care un stat membru se opune, totul s-a terminat și în cazul acesta Germania a zis, s-a opus. Asta este situația. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Colegul Kramer a spus deja cam ce vreau să spun și eu, dar în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că este a patra oară când am fost la o asemenea prezentare și pentru a patra oară am exact aceeași întrebare. În fiecare an avem acest pamflet uh, superb cu fotografii, cu hărți, dar între timp nu știu cât de credibilă este toată povestea. Pentru că avem uh, culori diferite, avem cheia asta aici, dar mă întrebam dacă uh, ar fi posibil să nu mai avem toate secvențele astea în culori, ci să ni se spună clar care este tipul de navigație și așa mai departe. Spre exemplu, roșu pentru noi înseamnă uh, tot timpul uh, în Bavaria, spre exemplu, că lucrul nu s-a făcut. Deci poate ar trebui să fim mai uh, descriptivi ca să vorbim despre tipul de navă și tipul de navigabilitate. Mulțumesc! Cian. Domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte. Ei, mulțumesc și doamnei Peis pentru munca depusă. Unele din aspecte au fost deja menționate. Sunt pentru o abordare tente, așa cum am adoptat-o, pentru a avea o mai bună integrare. Dar trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că avem ceva palpabil de pe urma acestor căi navigabile. Trebuie să fie mai bine integrată Uitându-ne la hărțile pe care le-a pus la dispoziție doamna Pace, nu văd toate râurile aici. Există o secțiune care se referă la bucată de uh, traseu care se pare că nu a fost actualizată și m-am uitat repede peste document, dar n-am văzut foarte multe trimiteri. Vreau să știu dacă s-a mai întâmplat uh, ceva între timp. Sau uh, va trebui să așteptăm uh, ca rândul trecut până se ajunge la Milano. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Pace pentru prezentare și am o întrebare legată de căile navigabile interne. Pentru că noi în Cehia nu avem acces la mare. Deci aceste procese se referă la uh, fluviul Alba. Și întrebarea mea este legată de o mențiune apărută în raportul dumneavoastră în ceea ce privește activitatea crescândă din uh, jurul proiectului care implică Elba și uh, Dunărea. Uh, de asemenea, se lucrează la un studiu de fezabilitate și vreau să știu ce părere aveți despre fezabilitatea acestui uh, proiect. Mulțumesc. Silvia, nu înțeleg cum poți să pui o întrebare legată de ceva ce n-ai ascultat, dar uh, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Brian. Pais, cum, uh, cum uh, vede noul coridor Rin-Dunăre? Uh, și uh, proiectele care sunt uh, în lucru astăzi și care nu sunt încă finalizate. Deci care ar fi, după părerea domniei voastre, proiectele de maxim interes pentru dezvoltarea transportului pe Dunăre în special? Mulțumesc! Doamna Pais. If you allow me a start... Dacă îmi permiteți, o să o iau de la coadă la cap. Care sunt cele mai importante proiecte? Și apoi o să mai răspund și la alte întrebări în paralel. Dacă mă uit la Dunăre, încep întotdeauna din Constanța. Plec din Constanța spre uh, Amonte. Germania a spus nu. Asta e o aiureală. Dunărea este aproape la fel de lungă ca fluviul Yangtze din uh, China. Deci este o distanță foarte mare și chiar dacă Germania ar boca întreaga Dunăre, tot ar exista potențial uriaș pentru Dunăre. Pentru că majoritatea fluviului nu se află în Germania, ci ajunge în Constanța. Vorbim despre o distanță de mai bine de 2000 de kilometri, care e un fluviu extrem de important pentru toate țările riverane și Ehm, există, ați văzut activitatea Croației, activitatea sârbilor și oamenii uh, sunt extrem de interesați să ajungă la mare pe, râdul, pe, râul, ehm, Dună, pe fluviul Dunărea, mă scuzați. Uh, România și Bulgaria trebuie să facă tot posibilul pentru ca uh, acest lucru să se întâmple. Și cred că Asta ar duce la rezultate foarte bune. Deci dacă merg de jos în sus, da, avem câteva probleme în Ungaria. Austria merge foarte bine, o să încercăm să îmbunătățim lucrurile și dacă nemții, chiar și dacă nemții nu vor. Dar în Bavaria toată lumea se plânge de șină. Și ori una, ori alta. Ă, se plânge de camioane, mă scuzați. Ă, deci ă, e ori una, ori alta. Trebuie să vedem cum putem rezolva problema. Mi-aduc aminte, în calitate de ministru, că Bavarezii erau foarte supărați pe faptul că exista trafic de camioane în weekend. Nu o să uit chestia asta și nu-mi imaginez că aceiași oameni nu vor uh, ca aceste containere să fie transportate pe fluviu. Deci nu înțeleg, e ceva în neregulă aici. Intervenție fără microfon din sală. Da, dar căile ferate spre Constanța nu are o capacitate foarte mare. Deci cred că avem nevoie de acest fluviu și o să fac tot posibilul pentru asta. Doamna Sanalova, m-ați întrebat de Cehia și dacă mai există activitate. Da, într-adevăr, facem tot posibilul, dar cred că uh, Republica Cehă vrea acces la Hamburg și vrea să nu mai fie, uh, să nu mai fie lipsită de acces la mare. Dar este nevoie să se poată ajunge la uh, donare. Trebuie să existe un fel de activitate care să merită efortul. Știu că Cehia este un fel de, de insulă și că ar vrea să profite de transportul de mărfuri, dar nu-mi imaginez că lucrurile vor merge în această direcție și oricum este nevoie de cooperarea Germaniei pentru asta. Nu cred că Germania vrea să blocheze această activitate economică extrem de importantă pentru Cehia. Domnul Can Cancian. Da, este un uh, proiect foarte important. Concentrated on, uh, on uh, the Seine Nord and the Danube, but in the meantime... Râul este un uh, proiect extrem de important, dar trebuie să uh, Um, fie transformat într-o cale navigabilă și uh, lucrurile s-au mișcat destul de bine până acum și dacă se poate ajunge până la Milano, asta e o întrebare foarte bună. Cred că problema se pune dacă vor italienii, în primul rând. Uh, pentru că dacă italienii vreau, vor să se întâmple așa, se va întâmpla. Deci cred că este extrem de interesant pentru că este o regiune sufocată de, de trafic și de camioane. Domnul Ertug vorbea despre numărul de nave. Pot să vă spun că în acest weekend două nave uh, olandeze au eșuat și uh, cred că răspunsul la întrebarea noastră este că nu avem foarte multe nave. Domnul Kramer a întrebat ce facem cu Dunărea. Domnule Kramer, vă promit că o să încerc uh, să transform Dunărea într-un fluviu navigabil. Este convingerea mea fermă că uh, avem uh, o relație foarte bună cu grupurile de mediu, uh, lucrăm cu ele, stăm de vorbă, am avut multe discuții și încercăm să uh, luăm în calcul îngrijorările lor Uh, spre exemplu, la Est de Viena este totul în regulă, în Ungaria iarăși avem uh, niște măsuri concrete, Serbia este uh, în ordine și vom ajunge la o înțelegere și în România și în Bulgaria și vom putea demara lucrările. Deci, dacă mă întrebați ce facem cu Dunărea, eu vă spun că o să navigăm pe Dunărea. Cum spuneam, uh, mă denuberește faptul că Bavaria nu vrea nave pe Dunăre. Mă, nu, nu pot să-mi imaginez așa ceva. Michael, domnul, domnule Kramer, în fiecare an avem exact aceeași discuție. O companie are nevoie de o anumită Uh, dimensiune, de o anumită cantitate de tone ca să fie profitabilă și tocmai de aceea încercăm să găsim nave care să fie adaptabile către uh, adaptabile la fluviu. Pentru că, până la urmă, companiile uh, investesc doar ca să facă profit. Domnul Vandale Cred că este și formă și fond. Am uh, vorbit uh, cu diversi oameni în Rotterdam și asta a schimbat tot ce știam noi în uh, regatul țărilor de jos despre navigabilitatea internă și modul de funcționare al cluzelor și așa mai departe. Deci, uh, dacă vreți să vă transmit o poziție în scris, uh, cu mare plăcere. Cred că asta ar ajuta să ia deciziile cele mai bune și să aibă un proiect mai ieftin și mai puțin complicat. Și ar putea să găsească și investiții private. Eu nu sunt uh, guvernul uh, francez, dar semnalele pe care le-am primit sunt pozitive. În Strauben-Filshove Cred că am vorbit destul despre asta. Cred că trebuie să acceptăm deciziile luate și să profităm de ele, să luăm măsuri care să crească fiabilitatea. Pace. Mulțumesc, doamna Pace. Domnul Valente de Oliveira urmează autostrăzile mării. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu succint. În anul trecut am lansat 31 de proiecte. Unele sunt finalizate, altele sunt în derulare. dar în total au valorat mai bine de 370 de milioane de euro ca nivel de coparticipare și o investiție totală care depășește 1,5 miliarde de euro. Tipul de proiecte pe care le avem can, pot fi împărțite în două tipuri principale. Cele tradiționale, legăturile între două porturi, și unele dintre ele au fost de succes. Eu recent am fost uh, într-unul dintre ele care s-a deschis. Totul era la locul lui. Și se pare că traficul a crescut între cele două țări. și s-a evitat un uh, trafic prelungit în, din Suedia, Norvegia și uh, Danemarca către uh, Polonia. Dar alte proiecte de acest tip sunt în derulare. Celelalte tipuri de proiecte sunt cele legate de proiectele cu beneficii mai largi sunt, uh, ca rezultat general, am încercat să implicăm cât mai mulți oameni cu putință, pentru că participarea la proiecte este cea mai bună asigurare că rezultatele se pot aplica imediat. La acest tip de proiecte cu beneficii mai largi, avem mai multe scopuri pe care o să le spun. În primul rând, siguranța. Siguranța în principal pe mare. Aici s-au rezolvat câteva proiecte și o să menționez unul numit Mona Lisa, coordonat de Suedia, și care a fost realizat în ceea ce privește rerutarea automată a navelor sau studii hidrografice pentru a ne asigura că dragarea este uh, poate fi realizată, pentru că asta este o problemă și în alte timpuri. Deci acest tip de conexiuni uh, este extrem de important. Acest tip de proiecte care se asigură de siguranță sunt unul dintre tipuri. Al doilea tip de proiect se referă la porturi și la eficiența acestora. Cele mai complicate lucruri se referă probabil la numărul de operațiuni care se derulează în porturi. Mai multe proiecte au fost uh, uh, realizate în ceea ce privește beneficiile ghișeului unic și conexiunile cu acesta. Acum nu mai avem ghișeul unic în cadrul serviciilor uh, portoare, să spunem serviciile vamale, veterinare, fitosanitare și așa mai departe. Deci toate acestea au fost deja unite și aveam uh, un uh, proiect uh, More for More care a fost coordonat de administrația portoară din Valencia. Proiectul a înregistrat succese mari și acum încercăm să avem un al doilea proiect between the port themselves and both, both care se referă la conexiunea dintre porturi Transporturile sunt uh, fundamentale pentru legătura între nave și uh, uh, țările respective și se uh, trebuie încurajat uh, acest lucru pentru a avea o abordare în lanțul logistic astfel încât să nu mai avem un mod unic ci un lanț logistic care să evolueze la nivel intermodal. Al treilea tip de proiecte se referă la combustibili, la carburanți. Carburanții și mediul sunt niște elemente importante pentru noi. Există mai multe tipuri de probleme decoplate aici. utilizarea benzinei diesel, motorinei, care este prea scumpă, apoi the, the chimneys of uh, vessels, uh, scrubbers have some problems. If, uh, echipamentelor de curățare. Acolo avem o problemă pentru că este un echipament foarte greu care este plasat uh, pe o navă și am făcut ceva în acest sens. Dacă există un proiect referitor la îmbunătățirea acestora, cred că este, ar fi extrem de important. Pentru că aceste echipamente nu sunt din metal, sunt din plastic materiale noi care pot face față uh, combinației chimice foarte agresive între dioxidul de sodiu și apă. Deci, nu în cele din urmă, probabil cel mai promițător uh, uh, aspect, costurile metanolului acolo unde avem limitări de cantitate. Și apoi avem și gaze lichefiate, gaze naturale lichefiate. Există, s-au făcut progrese mari în acest sens, pentru că pentru GNL există deja o zonă care uh, s-a declarat uh, în control, uh, în control al emisiilor uh, proprii, care trebuie să respecte limitele de la începutul anului 2015, dar și restul lumii trebuie să aibă, deși are limite mai flexibile, din 2020 trebuie să respecte aceste noi reguli. Acesta este motivul pentru care am uh, dat o mare importanță gazelor naturale lichefiate și acest lucru s-a uh, făcut în special în zona baltică. și am vrea ca proiectul să se extindă, pentru că există nenumărați alți uh, factori. America de Nord și Canada au decis să declare niște zone sigure pe coasta de est și pe coasta de vest. Deci, în viitorul apropiat, o să avem o combinație între două zone. O zonă în nordul Europei și o zonă de cealaltă parte a Atlanticului. Bineînțeles, uh, apar multe probleme din această cauză și este posibil să combinăm mai uh, multe tipuri de carburanți pentru aceeași uh, navă. Este posibil să traversezi Atlanticul utilizând doar GNL. Asta ridică multe întrebări și multe, probleme, multe proiecte încearcă să rezolve și să dea răspunsuri. Al patrulea element pe care l-am privilegiat este problema formării. Avem deja un proiect care a fost deja aproape finalizat de formare. Doar trei țări europene mi-au spus că nu au dificultăți în uh, uh, formarea oamenilor în profesiile maritime, dar uh, toate trebuie să aibă oameni pregătiți nu doar în uh, profesiile maritime, ci și în cele conexe și în logistică. Deci, tocmai de aceea facem, uh, dăm o mare importanță formării și am vrea să generalizăm o rețea de cooperare între mai multe instituții din Europa care oferă același tip de formare pentru toți. EU. În al cincelea rând, vorbim despre acumularea de cunoștințe pe care o avem. Europa este cu siguranță partea lumii în care există cele mai multe cunoștințe în legătură cu prof- profesia și transportul maritim. Ne pla- am dorit să generalizăm o rețea care să favorizeze schimbul de informații și de cunoaștere pentru a putea profita de două lucruri. Cunoașterea acumulată la universități și instituții de cercetare cu cunoașterea practică pe care o au porturile și administrațiile portoare. Există așadar cei patru vectori de orientare ai cel, ale proiectelor actuale, însă există și probleme. Avem probleme cu diseminarea rezultatelor. De aceea am favorizat dialogul între proiecte. Să includem cât mai mulți participanți în proiecte, să ne asigurăm că actorii participă foarte uh, real la proiecte, pentru că proiectele sunt uh, comune între mai multe instituții, însă există actori implicați. Dacă ne luăm, dacă diseminăm rezultatele, atunci putem să uh, facem un pas înainte în acest domeniu care este atât de complicat, care și anume diseminarea rezultatelor. Foarte pe scurt, domnule președinte, am parcurs transversal, ce, transversal ceea ce am făcut în ultimii doi ani. Bineînțeles, trebuie să mulțumesc multora, în primul rând, participanții la proiecte, participanții la proiecte la, și la studii, au fost interesați și au dedicat capacitățile și eforturile și le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat Închei acum. Actorii implicați au fost și ei fundamental de o importanță fundamentală și, în ultimul rând, mulțumesc membrilor agenției care au fost foarte riguroși față de proiectele însoțite și, bineînțeles, eh, personalului de la MOVE, eh, care a fost crucial pentru realizările mele. Vă mulțumesc! Avem două intervenții. Voi cere intervenții foarte scurte pentru că suntem doar o jumătate de urmă, o oră în, în urmă. Doamna Țicău, în primul rând, foarte pe scurt, vă rog. Domnule președinte, am să fiu uh, foarte scurtă. Uh, din uh, proiectele pe care le-am văzut în raportul uh, dumneavoastră, nu am văzut niciun proiect uh, legat de Marea Neagră. Din păcate, același lucru s-a întâmplat și în anii trecuți. Uh, în momentul în care a fost cererea de proiecte lansată de Agenția Executivă TNT, au fost uh, două propuneri de proiecte din partea României. Unul viza uh, crearea de coridoare maritime la Marea Neagră. Din păcate, explicația era aceea, deci el a fost respins și explicația era aceea că uh, proiectul nu aduce valoare adăugată unor alte proiecte europene. Aș vrea să ne dați mai multe explicații de ce nu se începe odată Uh, nu se încep odată proiecte de construire a coridoarelor maritime la Marea Neagră. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc foarte mult domnului coordonator. Vreau să-i pun Câteva întrebări în legătură cu ultimele inovații. Ne-am concentrat mai mult pe infrastructură decât pe ceea ce făcea proiectul Marco Polo în trecut și anume accentul pe servicii. De asemenea, legăturile cu statele terțe din nordul Africii sau statele de la estul Europei. Aveți până acum experiențe care pot să fie considerate pozitive în acest sens, în relația cu aceste state. În ultimul rând, în ceea ce privește educația, ați menționat programul Erasmus pentru personalul maritim și că am avea nevoie de mai multă formare în acest domeniu. Care sunt experiențele din domeniu în momentul actual? Puteți să ne menționați elemente noi în acest sens. Domnul, Val- domnul Valenti. Mulțumesc. În primul rând, în legătură cu Marea Neagră. Am fost și la Constanța, și la Varna, și la Burgas. Am văzut care este situația acolo. Am explicat că trebuie să existe propuneri concrete pentru proiecte. La reuniunile respective am văzut că există o serie de posibilități, posibilități toate dificile. Dacă mă întrebați care sunt prioritățile, v-aș spune că prioritățile au fost deja menționate în această reuniune, de la Constanța, construirea căii navigabile interioare. Și bineînțeles, calea ferată de acolo datează din secolul XIX sau de la începutul secolului 20. Dacă mă întrebați care este prioritatea, aceștia ar fi cei 30 de kilometri de șosea între Constanța și autostrada actuală, care mm, parcurs trebuie să fie fluidizat foarte mult. Înțeleg, ceea, înțeleg ceea ce ați spus. Probabil că trebuie, va trebui să lansăm un grup pentru susținerea celor care uh, au elaborat propuneri pentru a îi ajuta să îndeplinească cerințele necesare. Același lucru se aplică în cazul Burgas. Este un golf, Burgos, cu o capacitate foarte mare de a adăposti un număr mare de vase însă există dificultăți majore cu legăturile spre exterior. Deci, dacă vreți să vă spun care sunt constrângerile, există o constrângere, strâmtoarea Bosfor, și o a doua, relațiile cu statele terțe în ceea ce privește restul Mării Negre. Deci, pentru a fi pozitiv și pentru a înainta mai mult, am avea nevoie de propuneri care nu sunt în faza finală pentru a le putea discuta, pentru a ne asigura că propunerea poate să fie poate să aibă succes. Acesta ar reprezenta un lucru pozitiv. Doamna Ayala, ați pus o serie de întrebări și voi spune ceea ce fac eu pentru a mă asigura că lucrurile decurg în mod corespunzător. În primul rând, conexiunile cu statele din nordul Africii. Am fost la Barcelona și am mm, vorbit la Uniunea pentru Mediterană pentru a vedea ceea ce se poate face. Am vizitat portul din Barcelona, Valencia și Alicante și am văzut că acestea au legături Același lucru se aplică și porturilor italian, italiene la Genova. Există o legătură între Genova, Sardinia și nordul Africii. Probabil că ar trebui să asigurăm transferul de cuno- cunoaștere. Susțin foarte mult uh, transferul de cunoștințe către porturile de pe celălalt mal al Mediteranei, celălalt țărm. Însă nu vorbim aici neapărat doar despre mare sau de profesiile maritime. Aceste cunoștințe țin în special de logistică, de activitatea portoară, pentru a ne asigura că de ambele părți, însă în special în Europa, există un nivel înalt de profesionalism. În ceea ce privește infrastructura pentru MORS, infrastructura există, însă vorbim aici și despre conexiuni spre interior, rutiere și feroviare și de asemenea îmbunătățirea vaselor. vorbind despre toate ace- dacă vor fi rezolvate toate aceste probleme, autostrada mării va funcționa și oamenii vor prefera să folosească transportul maritim mai degrabă decât cel uh, terestru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Valente de Olivera. Uh, trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, uh, raport avizul domnului Cancian în ceea ce privește SESAR, Sistemul European de Nouă Generație pentru Gestionarea Traficului Aerian. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt Este vorba de o simplă prelungire a activităților întreprinderii Cesar. În ultimii ani s-a dovedit că sistemul Cesar uh, poate să um, asigure susținerea tehnologică pentru uh, cerul unic european. Este vorba de un parteneriat public-privat care include o serie de proiecte de cercetare în următorii 15 ani va uh, duce spre un sistem de uh, gestiune a traficului aerian îmbunătățit și la reducerea emisiilor sonore și uh, emisiilor poluatoare. În ceea ce privește investițiile, pot utiliza um, o parte dintre fonduri pentru că fondurile pentru o altă parte a proiectului nu sunt certe. Vorbim aici despre investiții care vor genera economii importante pentru uh, gestionare de trafic, dar și pentru companiile aeriene și aeroporturi. Este un parteneriat public-privat care trebuie să fie urmărit și trebuie să avem încredere în acest parteneriat pentru a ajunge la obiectivele scontate. Mulțumim pentru concizie, domnul Danielis. Foarte pe scurt, dacă puteți. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nimic de adăugat. Suntem perfect de acord Cesar a avut o activitate foarte bună până acum și nu există niciun motiv să depunem niciun fel de amendament. Bineînțeles, am putea avea amendamente ulterioare la raportul pe cerul unic european care urmează în zilele următoare. Mulțumesc, domnule președinte. Intervine în numele coordonatoarei noastre și raportoare din umbră, care nu a putut să fie prezentă la reuniunea de astăzi. L-am ascultat pe domnul Cancian, care ne-a prezentat propunerea comisiei, la care nu a depus amendamente. Raportoarea din umbră este de acord. Pentru Cesar este necesar să mergem înainte Uh, pentru a asigura funcționarea celui unic european. Pilonul tehnic este important, așadar, mi se pare util să prelungim activitatea SESAR și să acordăm finanțarea suficientă. propunerea comisiei este uh, cea, una corectă. Urmează doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru documentul său de lucru. Susțin și eu pe deplin cele spuse de raportor. Cred că suntem într-un calendar foarte strâns. De exemplu, a apărut un articol foarte important, Clearing the Air, în legătură cu Next Gen, care va concura cu Cesar. Uh, Statele Unite vor echipa 35 de avioane cu echipamentele necesare pentru ca sistemul să devină funcțional de anul viitor. Noi trebuie să ne asigurăm că acționăm și noi rapid. Raportorul are susținerea deplină a grupului conservatorilor și reformiștilor. Domnul Baldwin, din partea Comisiei. Cred că voi fi foarte succint. Mulțumesc raportorului și Comisiei pentru acest raport. Multe mulțumiri! Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente 28 noiembrie. Votul în comisia noastră în 17 decembrie, ziua noastră mare de vot. Deci amendamentele până în 28 noiembrie. Mulțumesc. Urmează uh, Naiades 2. Doamna Vortman Col. Mulțumesc. Într-adevăr, este vorba aici despre pachetul Naiades, care constă din două legi care uh, revizuiesc legislația existentă și comunicarea Naiades în legătură cu planul de acțiune în EADES. Ca pachet este foarte important să susținem și să dezvoltăm mai mult căile, navigare, căile de navigare internă. care oferă susținere logistică pentru multe state membre și acest lucru se aplică țărilor de jos. Salut decizia coordonatorilor de a organiza o audiere în legătură cu pachetul NAIADES la începutul lunii ianuarie. În ceea ce privește procedura, o observație mm, în urma primei reuniuni cu raportorii din umbră cele două revizuiri ale legislației sunt în mare măsură de natură tehnică și uh, conținutul politic este în programul de acțiune NAIADES 2. Însă, din păcate, nu mai este posibil, datorită termin, terminării mandatului, să pregătim un raport din proprie inițiativă. Însă, organizăm o audiere și ar fi important să dăm câteva idei Uh, comisiei în legătură cu direcția programului NAIADES. Propun așadar o rezoluție a Comisiei TRAN pentru a uh, ne exprima din punct de vedere politic opinia în urma acestei audieri. Pentru că altfel o audiere nu are sens din punct de vedere politic dacă nu se înregistrează un rezultat. Salut acțiunile comisiei, însă, din păcate, în prea multe domenii se vorbește mai mult despre vorbe decât despre fapte. Parlamentul trebuie să îndemne puternic Comisia la acțiune și de aceea mi-aș dori o rezoluție însoțită de, bineînțeles, aceste două revizuiri legislative. În legătură cu cele două propuneri, prima este, privește revizuirea legisla, legislației legate de capacitatea flotei. S-a constituit un fond de rezervă în cadrul acestei directive eh, bazată pe regula Old for New. Este vorba de banii investiți de sector. În lege se spune că acest fond poate să fie utilizat doar pentru a susține măsuri la nivel comunitar, pentru a crește capacitatea flotei în cazul perturbării profunde a pieței și pentru a rezolva probleme legate de siguranță, cu condiția ca aceste probleme să aibă susținerea unanimă a organizațiilor implicate în transportul intern. Fondul există din 1999 și cu toate că atât statele membre cât și sectorul au încercat să găsească un scop corespunzător pentru a cheltui acești bani, nu au reușit până acum să găsească o asemenea temă. Comisia acum propune să uh, extindă domeniul de aplicare spre uh, scheme de formare pentru mm, mm, membrii echipajului, pentru ca aceste fond, acest fond se poate să fie folosit și în domeniul mediului. Este o inițiativă salutară și ar fi excelent ca fondul să poate să fie folosit în acest sens. Pentru multe IMM-uri aceste măsuri sunt însă costisitoare și ar fi foarte bine să putem utiliza acest fond și în, în același timp să uh, îl folosim ca uh, efect de pârghie pentru cofinanțare, de exemplu, din uh, partea Băn- Băncii Europene de Investiții. A doua propunere, două minute, domnule președinte. Știu că nu mai avem foarte mult timp. A doua propunere privește cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară. Comisia Europeană a pregătit legea în trecut, însă și alte instituții, Comisia Dunării, și la toate aceste comisii, ex, aceiași experți lucrează pe proiectul de legislație. Se încearcă armonizarea standardelor, însă apar diferențe în mai multe sensuri însă și apar și incertitudini juridice. Comisia propune acum, pe baza unui acord atins cu CCNR să înființeze un comitet comun pentru a lucra asupra acestor standarde, uh, pentru a primi aceleași rapoarte în mod uh, coerent și pentru a avea aceleași standarde peste tot. A, a, a great progress. Asta însemna într-adevăr un uh, mare progres. E foarte bine că acum acest lucru se bazează pe colaborarea dintre CCNR și celelalte comisii și că nu mai sunt într-o situație de contradicere și conflict. Prin urmare, e foarte important să susținem această abordare prin legislație. Există aici și o anexă Uh, legate de cerințele tehnice. În calitate de raportor, ezit foarte tare să mă apuc să modific anexa, pentru că acest uh, comitet uh, de experți este cel care trebuie să propune revizuiri ulterioare pe baza ultimelor progrese științifice, iar Parlamentul trebuie să fie implicat prin acte delegate. Mai trebuie să știm că la uh, ora actuală avem și directiva care se ocupă de noile tipuri de, de motoare. Vom vedea ce înseamnă acest lucru pentru motoarele existente și de acest aspect trebuie să ne ocupăm. Dar cred că am făcut o prezentare destul de mare, de lungă, în special având în vedere cât este de tehnică. Da, mulțumesc și rog și pe cei care intervin să fie foarte succinți. Domnul Van Dan. Mulțumesc foarte mult și mulțumim și Comisiei pentru această propunere. Deși, în fine, avem o oarecare dezamăgire. Dacă analizăm cerințele tehnice se pare că nu aduce foarte mult în plus față de ceea ce am avut în ultimii zeci de ani. Eu cred că în aceste decenii care au trecut ar fi trebuit să facem să progreseze lucrurile și mai mult. trebuie să consultăm și să știm foarte bine care sunt uh, cerințele acestui sector. Cred că există totuși posibilitate de găsire a finanțării, dar cred că sectorul trebuie să fie de acord cu buna alocare a fondurilor, buna distribuire a fondurilor. Și dacă majoritatea celor din acest sector economic uh, spun că este într-adevăr nevoie de uh, atât de mare nevoie de pregătire profesională, foarte bine. Apoi, în legătură cu audierea, înțeleg că va avea loc această audiere Cred că avem nevoie de niște propuneri eh, mai politice, ca să spun așa. Eh, trebuie să pornim de la aceste baze pentru a evolua în viitor. Mulțumesc foarte mult. Vă rog foarte mult eh, să știți că nu mai am decât patru minute, da? Mulțumesc, o să încerc să fiu foarte succint. Cred că colegul nostru a spus uh, deja o serie de lucruri. Am discutat uh, săptămâna trecută toate mm, problemele legate de armonizarea tehnică, de specificațiile tehnice și vom avea în curând o audiere în care din nou vor fi abordate aceste probleme. Pentru socialiști e, e foarte clar că trebuie să existe această armonizare. Credem că specificațiile tehnice sunt importante, dar uh, trebuie să se combine cu bună abordare politică. și sperăm că uh, infrastructura necesară va rămâne în vigoare. Da. Domnul Simpson, mulțumesc. Vorbesc în numele Gazina, care nu poate să fie prezent azi aici. Uh, în general, grupul RAL de susține această, aceste propuneri și credem că în felul acesta vom îmbunătăți certitudinea uh, juridică. Cred că este necesar să operăm și niște modificări ale fondurilor de rezervă. Ne mai alăturăm și analizei uh, făcute astăzi în legătură cu potențialul uriaș al căilor navigabile uh, interioare și mai considerăm că acest fond, fonduri pot fi folosite pentru a crea transporturi eh, mai eh, prietenoase cu mediul. Și cred că este un pas înainte și în ceea ce privește discuția noastră cu privire la combustibili. În ceea ce privește propunerea tehnice, suntem de acord cu propunerea raportorului de a îmbunătăți textul și acela de a avea o vedere de ansamblu cu privire la potențialul de dezvoltare în viitor. Președintele, mulțumesc. Din partea Comisiei, vă rog, foarte pe scurt. Mulțumesc. O să fiu foarte succint pentru că uh, suntem întru totul de acord cu raportorul dumneavoastră uh, care a vorbit foarte bine despre ce este vorba, despre limitele acestei exerciții. E adevărat că este uh, o propunere modestă adresată acestui sector, dar nu este nesemnificativă. Este menită să îmbunătățească utilizarea fondurilor disponibile. Am luat notă de cererea și de dorința de a vedea în ce măsură putem să potrivim cât mai bine acest fond cu alte surse de finanțare și mă gândesc în primul rând la cele pe care le cunoaștem cel mai bine, finanțarea pentru cercetare europeană, cât și în cadrul mecanismului de interconectare în Europa. Uh, și o să profităm de ideea menționată de a facilita relațiile dintre actori. E adevărat că mecanismul formal este cel al unanimității, dar până la urmă se ajunge nu, la un consens pentru că odată ce se alege o idee uh, pentru acest fond, trebuie ca întregul sector să fie de acord, pentru că cu toții vor contribui cu uh, uh, contrafonduri, cât și cu eforturi de organizare și de participare la acestor act activități. Prin urmare, cred că aspectul formal nu este atât de important. Ceea ce este important este să oferim mai multe ocazii acestui sector economic. Sigur că ne vom strădui cu toții să facem mai mult, pornind de la comunicare și având în vedere dificultățile cu care se confruntă acest sector economic în această perioadă și pe baza discuțiilor uh, și a rezultatelor uh, audierelor vom uh, încerca să valorificăm cât mai bine lucrurile. Cât privește aspectele tehnice menționate de domnul Lertug, credem că uh, acestea uh, vor afecta, dacă vor afecta și dimensiunile sau tonajul vaselor. Nu, nu. Este vorba de unele aspecte uh, tehnice, dar nu e vorba de căile navigabile interioare ca atare. De astea se ocupă alte acte legislative. Mulțumesc! Prezentarea raportului pe 17 decembrie și Termenul este 15 ianuarie 2014 și ne vom întâlni în comisie pe 20. Și în această perioadă de până atunci vom avea și audierea. mulțumesc foarte mult tuturor și acum uh, reuniunea coordonatorilor.